Aș vrea um, să fac o scurtă declarație în legătură cu Ziua uh, Internațională de Comemorare a Victimelor Terorismului. Doamnelor și domnilor, acum 5 zile, 5 ani am sărbătorit pentru prima dată, am comemorat pentru prima dată Ziua Victimelor Terorismului. Este și astăzi uh, un, o, o, o zi în care trebuie să ne aducem de aceste victime. Doar acum două zile au fost uh, executați doi polițiști uh, de către o aripă uh, revela Ira și, nu, și ieri a fost ucis un alt polițist care a lăsat în urmă o soție și doi copii. Iată cum aceste victime ale terorismului Uh, lasă uh, în urmă tragedii uh, familiale. Ieri, zeci de persoane au căzut victime unui atentat terorist din Sri Lanka și de aceea aceasta mă face să-mi exprim consternarea față de aceste acti- acțiuni teroriste, memoria victimelor va rămâne vie mereu. Parlamentul European se exprimă în mod solemn împotriva acestor uh, forme de terorism și condamnăm în termenii cei mai puternici a, a, uh, a, uh, aceste acțiuni care prin, a, prin a, atentatorii a, fanatici și orbi a, produc atâta durere și suferință. Terorismul este încercarea Eh, prin care este, o, este o, un curent prin care se încearcă răsturnarea valorilor noastre, terorism, eh, valorilor noastre democratice. Terorismul ne eh, distruge, dar nu poate distruge valorile societății noastre democratice. Doamnelor și domnilor colegi, terorismul este o infracțiune, este o crimă pentru care nu există circunstanțe atenuante este cel mai mare pericol pentru siguranță, stabilitate și valorile democrate, democratice ale societății internaționale. Este un atac iminent asupra nouă tuturor. Parlamentul European contribuie activ la combaterea terorismului și se exprimă uh, în favoarea ajutorării victimelor terorismului. Nu putem să uh, avem niciun fel de justificare pentru acțiuni terorisme teroriste. Cu toată puterea statului de drept, cu toată puterea legii care este de partea noastră, trebuie să combatem terorismul. Astăzi, în Parlamentul European, gândurile noastre merg spre aceia care au rămas victimele sau au fost atinse într-un alt fel de acțiuni terorisme. Iar în ce privește acțiunea Real Ira, și uh, atentatul de la Sri Lanka, vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru victimele acestor două recente atentate. Ich danke Ihnen. Vă mulțumesc. Stimate colegi, stimați colegi, acum 13 ani, la 16 martie 79, Jean Monnet, unul din părinții fondatori ai uh, Uniunii Europene, a trecut în neființă. Cu prilejul acestei uh, împliniri pentru a 30-a oară a trecerii în ființă a lui Jean Monnet, vreau să cistesc și să reamintesc uh, scurt moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Împreună cu Robert Schumann, a fost unul dintre maestrii reconcilierii dintre Germania și Franța și a făcut primii pași pe calea, uh, pe calea destinului în comun asumat de popoarele Europei. Azi, la începutul secolului 21, principiile formulate de Jean Monnet sunt încă actuale. Chiar mai mult, sunt mult mai evidente decât înainte. Prin globalizare, uh, prin criza financiară și economică, prin uh, noile provocări, europenii trebuie să uh, depună și mai multe eforturi pentru a garanta și pentru a se angaja pe calea realizării acestor principii enunțate de Jean Monnet. Sigur, că salutăm faptul că azi Uniunea Europeană este mult mai bine adaptată la realitățile secolului 21 decât uh, înainte. Comitetul de acțiune al lui Jean Monnet pentru Statele Unite ale Europei a fost acela care a uh, stat la baza activității Parlamentului European. În ultimii 30, 30 de ani, dimensiunea parlamentară a Uniunii Europene a cunoscut o evoluție uh, absolut extraordinară. Opera lui Jean Monnet a modificat în mod definitiv relația dintre popoarele Europei și cu prilejul celei de-a 30 aniversări a trecerii în neființă a lui Jean Monnet, vreau să ne reamintim de marea operă inițiată de Jean Monnet, care încă nu uh, a fost uh, uh, complet definitivată, dar pentru a cărei definitivare noi suntem aici. Mulțumesc și acum dau cuvântul președintelui Comisiei. Monsieur... Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, bineînțeles, dacă suntem separați,